care susține valorile democratice partenerilor noștri din Azerbaijan. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule comisar Almunia. Eh, au fost prezentate cinci rezoluții, proiecte de rezoluții din partea ECR, a socialiștilor și democraților, din partea ALE, de la PPE și din partea ALDE. Dezbaterea este închisă. Votul va avea loc în urma celelalte două dezbateri ce urmează. Acum vorbim despre situația femeilor în Afganistan și Pakistan. Dau cuvântul domnului Tenok, autor al raportului. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Situația femeilor în Afganistan și Pakistan rămâne în continuare serioasă și uh, violențele împotriva al femeilor sunt absolut uh, comune. Din păcate sunt tolerate din partea autorităților. Uh, Eh, trebuie ca în special eh, omuciderile din eh, motive de onoare trebuie să înceteze și nu trebuie să rămână nepedepsite. De asemenea, mutilarea genitală feminină trebuie să fie stopată și chiar și aceea care efectuează astfel de mutilări trebuie să fie investigați în dreptul penal. Eh, trebuie ca guvernul afgan în plus să facă mai mult pentru sănătatea maternală și eh, mai avem în vedere faptul că șaria permite în Afganistan și Pakistan și uciderea femeilor însărcinate, ceea ce este absolut contrar declarației Națiunilor Unite privire la drepturile omului. Eh, în Afganistan, eh, eh, dar și în Pakistan, fetele au mari dificultăți în a accesa sistemul de educație și învățământ și există o mare discriminare împotriva femeilor și fetelor nu există egalitate de gen și în ce privește ocuparea forței de muncă există un mare decalaj de asemenea. Este imperativ ca această situație să fie abordată concret și să se propună soluții uh, aplicabile înainte de uh, ca ISAF să se uh, retragă la sfârșitul anului 2014. Considerăm că pe lângă măsurile luate de aceste state, Uniunea Europeană trebuie să ofere în continuare asistență pentru protecția drepturilor femeilor în aceste două țări. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule coleg Tenăc. Urmează doamna Geringer de Udenberg. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare incredibil că în secolul al XXI-lea să mai există țări care să elimine femeile din viața activă publică și economică. În Afganistan și Pakistan, femeile sunt uh, ținute la marginea societății, fără șanse de dezvoltare, fără a-și putea utiliza potențial Hmm? sunt supuse sancțiunilor, reprimării, punerii sub acuzare în viața de zi cu zi. Ca urmare a prăbușirii regimului taliban, situația din Afganistan s-a îmbunătățit, dar în Pakistan, din potrivă, s-a deteriorat din cauza reglementărilor discriminatorii, cum ar fi eh, dreptul de apărare a sentimentului religios. <clears throat> drepturile femeilor în legislația ambelor țări uh, ar trebui să fie înscrise, în primul rând, pentru un pas spre demnitate, spre dreptul de a se dezvolta pe plan profesional, de includere a siguranței pentru femei la școală, la locul de muncă, având în vedere asistența pe care o dă Uniunea Europeană acestor țări, avem o datorie nu doar de a exprima indignarea, ci de asemenea de a face un apel uh, ca ambele genuri să fie tratate egal. Mulțumim, doamna Geringer de Ödenberg. Colegul Romero Rueda, două minute. La 10 ani după așa conferință de la Petersburg din 2001 privind Afganistanul, care a stabilit uh, fundamentul relației între comunitatea internațională și Afganistan, este adevărat că s-au realizat anumite progrese pentru femei. Conform guvernului, peste 4 milioane de fete merg la școală, 70% din funcționarii publici sunt femei și mai puțin de 25, mai mult de 25%, mă scuzați, din membrii Parlamentului sunt femei. Totuși, îmbunătățirile acestea sunt fragile și adesea doar retorice. Mortalitatea infantilă și mortalitatea um, mamelor uh, rămân printre cele mai mari din lume. Femeile și fetele sunt supuse violenței domestice, traficului, mariajelor forțate, și a, a tuturor uh, tipurilor de abuzuri, cum ar fi, de exemplu, uh, obiceiul ca o fată să fie dată unei femei pentru a compensa o anumită crimă. De asemenea, desfigurarea femeilor care sunt acuzate de încălcarea codurilor sociale ale talibanilor sunt de asemenea încă, din păcate, comune. Femeile afgane care sunt în viața publică, de asemenea, sunt supuse atacurilor din ce în ce mai mult. Aceasta e o problemă pe care trebuie să o abordăm și de aceea cerem ca forțele de securitate să se antreneze nu numai în ce privește contrainsurgența, ci și în ce privește legea și ordinea și protecția femeilor și copilor de abuzuri. Să nu uităm că femeile ar trebui să fie și lideri ai organizațiilor și să fie incluse în monitorizarea și evaluarea uh, indicatorilor de uh, siguranță. În ce privește Pakistanul, o situație similară pe care trebuie să o denunțăm. În special este îngrijorător faptul că în anumite regiuni autoritățile acționează într-un mod foarte similar cu cele din Afganistan și de aceea cerem guvernului pakistanez să reintroducă drepturile fundamentale ale Constituției din 1973 care au fost suspendate după uh, lovitura din Uh, de stat din 77, incluzând dreptul uh, de a nu fi discriminat pe baza genului. Vă mulțumesc. Mulțumim uh, colegului Romeva Irlida. Urmează doamna Murphy. Un minut. Domnul Murphy. Mulțumim, domnule președinte. Acum 10 ani discriminarea împotriva femeilor a fost unul din motivele pentru care s-a început un război în acea țară. Situația încă însă este și acum dezastroasă. Sub 13% grad de alfabetizare și chiar și mai puțin femei care merg la școală. Cifrele sunt mai bune decât pe vremea talibanilor, dar încă 80% din femei sunt abuzate la, în cadrul familiei și eh, în 60% din femei sunt eh, expuse violenței eh, există cazuri în care femeile, încă tinere fete, sunt violate de către membrii de familie, rămân însăcinate și Uh, uh, și au un destin absolut uh, inuman. Din noroc, ca norocul, una dintre aceste femei a fost, a fost achitată și nu poate părăsi pușcăria.

dar și mai mari sunt diferențele din interiorul țărilor. Uh, Pakistanul a avut un șef de guvern femeie înainte de Germania cu mulți ani uh, și în Afganistan există guvernatoare de provincii. Însă în ambele țări există regiuni tribale în care femeile nu pot merge la medic și nu au voie să meargă la o școală. Deci, uh, aceste diferențe intrateritoriale uh, putem să le rezolvăm doar prin reforme și nu prin reforme ideologice. Uh, în Afganistan deja am eșuat odată pentru că s-a încercat în doar câțiva ani să se depășească, uh, din punct de vedere cultural, o perioadă de aproape o mie de ani. Nu este posibil așa ceva. Trebuie să ne, uh, să ne obișnuim că aceste țări au rata lor proprie de dezvoltare, că au nevoie de sprijin îndelungat, de însoțire îndelungată și că nu se vor schimba printr-o apăsare de buton sau intervenție militară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului Posolt. Urmează doamna Senisin un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu Reuters, Afganistanul este pe primul în cazul încălcărilor de drepturi ale femeilor. Pe locul 3 um, vine Pakistanul. Există o aprobare de plină pentru așa zisele omoruri de onoare, pentru abuzuri împotriva femeilor care de fapt este abordarea statului, pentru că religia dominantă privează aceste femei de multe drepturi ale omului. Jumătate dintre femeile din închisoare din Afganistan au fost condamnate pentru așa numite crime morale, cum ar fi adulterul sau faptul că au fugit de soți. <clears throat> Un mare număr de femei afgane au fost violate, au fost supuse presiunii fizice sau psihologice. Iar situația femeilor din Afganistan nu s-a îmbunătățit, din potrivă s-a înrăutățit. Legile care au fost adoptate au uh, încurajat agresiunea din partea bărbaților și noi ar trebui să condamnăm această atitudine. Mulțumim foarte mult, doamna Selisin. Doamna Oiuland, un minut. Din păcate nu este în sală. Doamna Vergea, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată ne indignăm în legătură cu situația din Pakistan și Afganistan și mai ales situația drepturilor femeilor și pe bună dreptate. S-a spus aceste lucruri, aceste țări sunt, din păcate, campioane la încălcarea drepturilor femeilor. Speranțe de viață redusă, asasinate, crime așa numite de onoare, lista este lungă, colegii mei au dat deja exemple. Nu cred că prezența forțelor militare în Afganistan a adus vreun progres femeilor afgane și nici că retragerea lor va agrava în, cumva situația așa, așa gravă. Însă trebuie să facem presiune asupra acestor țări ca lucrurile să evolueze, evolueze nu doar din punct de vedere juridic. Avem acorduri de parteneriat cu aceste țări. Așadar, haideți să le folosim în interesul acestor uh, uh, grupuri, în interesul populației civile, în interesul uh, drepturilor omului, în interesul democrației. Să tragem uh, învățăminte din greșelile trecutului, mai ales din Maghreb, și să facem uh, să trăiască aceste clauzele drepturilor omului pe care le avem în tratate. Mulțumim, doamnă Vergia. Acum timp de un minut și jumătate, domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, poziția femeilor în uh, țările islamice este foarte complicată și este și mai mult complicată prin diferitele tradiții religioase care în anumite uh, regiuni izolate uh, sunt acaparate de grupuri militare unde există niște practici care sunt de așa natură încă încearcă să mențină într-o stare uh, subdezvoltată populația. Trebuie ca femeile să poată fi protejate împotriva uh, violenței domestice, împotriva diferitelor celelalte forme de, de uh, violență. Trebuie să ajutăm modernizarea acestor societăți ajutorul oferit femeilor și fetelor trebuie însoțit de presiuni constante asupra autorităților pentru a limita Uh, aceste practici uh, curente. Autoritățile de stat trebuie ele însele să dea exemplu de civilizație și de uh, bună conduită pentru a determina schimbarea acestor tradiții și practici. Mulțumesc, domnule Pașca, întrerupe președintele, ați avut un minut și jumătate urmează acum trei alți vorbitori înscriși. Mai întâi, doamna Corula naisiin kohdistuvan fyysisen ja... Mulțumesc, domnule președinte. Violența fizică și mentală împotriva femeilor este foarte răspândită în Afganistan și Pakistan. E greu de înțeles. E o asemenea confuzie mm, legată de legea islamică și în special sharia. Se pare că dacă e un caz de adulter, întotdeauna femeie e considerată infractoare. Cred că acest lucru încalcă drepturile omului ale acestor femei. Există foarte puține femei care să ajungă la nivelurile cele mai ridicate din societatea acestor țări, dar există și unele domenii în care femeile se bucură de un avantaj. Pare să fie mai ușor pentru ele, de exemplu, să-și înființeze firmele sau magazinele de design. Deci au existat totuși unele îmbunătățiri în Afganistan, însă ce trebuie să facem este să ne asigurăm că aceste drepturi ale femeilor

Tunund Holstein. Um, Mulțumesc foarte mult. La începutul lui decembrie, comunitatea internațională s-a întâlnit cu autoritățile afgane la conferința Bonn 2. Afganistanul a făcut un angajament de a <clears throat> respecta angajamentele în materie de drepturi omului și de a le include în Constituție, inclusiv egalitatea între bărbați și femei, lucru pe care trebuie să-l salutăm și să-l sprijinim din partea Uniunii Europene privind în perspectivă spre 2014, când forțele aliate se vor retrage din Afganistan și acesta va avea o independență de plină pentru a-și conduce propriile afaceri, este imperativ ca progresul să nu riseze pași înapoi. Procesul de pace de acum dintre guvern și elementele talibanilor nu ar trebui niciun fel să ducă la o deteriorare a drepturilor dobândite de femei și noi, ca Uniunea Europeană, ar trebui să dăm sprijin în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim colegii Thun und Hohenstein. Uh, acum trecem la intervențiile uh, spontane și dau cuvântul doamnei Gomes. Never forget, uh, the women... Domnule președinte, niciodată nu voi uita femeile care s-au autoincendiat în Irak și și nu voi uita nici femeile pe care le-am uh, vizitat uh, în închisoare uh, după ce au încercat să fugă de familiile lor care le violau și le expuneau la alte forme de violență. Știu că unele lucruri s-au îmbunătățit de la uh, regimul taliban încoace, dar încă există foarte, foarte multe acte de violență și Uniunea Europeană trebuie să cere Afganistanului să, se, să ajungă la masa negocierilor și să uh, Uh, rezolve această situație. În Pakistan, unde există o societate foarte dinamică, nu este uh, suficient să existe femei prim-ministru sau ministru de externe. Este important să fie abrogate uh, legile discriminatorii uh, împotriva femeilor care conțin uh, concepte de genul blasfemie, onoare și așa mai departe. Trebuie ca în aceste țări, inclusiv în Pakistan, să se aplice dreptul omului conform acordurilor pe care le avem cu această țară. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Gomes. Și acum domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Afganistanul și Pakistanul sunt acele țări unde cele mai rele tendințe ale geopoliticii uh, marilor puteri și politicilor marilor puteri se combină cu cele mai rele posibile tendințe locale și când acestea sunt uh, folosite ca un fel de scenariu temporar, într-un scenariu temporar de către puteri internaționale, aceste țări se comportă cel mai rău și tendințele locale uh, devin absolut cele mai rele. Și asta se întâmplă în Afganistan. Acum câțiva ani, americanii au descoperit că nu există nicio soluție militară în Afganistan. De mii de ani se știa acest lucru. Și acum ei încearcă să creeze un guvern de tranziție în care să includă și pe talibani, ceea ce ne va duce mult înapoi în ce privește uh, progresele făcute împotriva unor practici abominabile, cum ar fi vânzarea femeilor, violurile colective uh, sau crimele de onoare și așa mai departe. Așadar, trebuie să urmărim aceste evenimente și să reușim să ajungem la un acord cu aceste țări. Mulțumesc, domnule Tavares. În încheierea procedurii cash de colegul Repo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Starea femeilor în Pakistan și Afganistan ne îngrijorează foarte mult. Acum 10 ani, la o conferință de la Bonn, comunitatea internațională a început să construiască o democrație afgană a viitorului. Uh, mariajele forțate, viol, uh, violul, violențe de orice fel, însă continuă să afecteze fetele și femeile din Afganistan, uh, care sunt la discreția autorităților, a poliției. Am scăpat de talibani, cei drept, în Afganistan. Există o Constituție, există dreptul la școlarizare, dar există discriminare în ce privește asistența medicală privată, primară și asistența socială socială. Trebuie ca fetele, femeile să fie implicate în construcția societății. Situația nu poate continua așa și nu putem continua să ignorăm situația. Din păcate, situația nici în Pakistan nu este prea bună, nu, nu este mai bună. Mulțumesc. Mulțumim domnului Repo și în sfârșitul, în încheierea dezbatere, dau cuvântul domnului comisar Almunia. Vă Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, în ce privește Afganistanul. Cu ocazia conferinței de la Bonn, conferința recentă de la Bonn, Uniunea Europeană împreună cu comunitatea internațională a subliniat din nou importanța pe care o acordă promovării și respectării drepturilor femeilor. Vicepreședinta Ashton împreună cu secretara de stat Hillary Clinton s-a întâlnit cu un grup de femei afgane la începutul conferinței sunt o sursă de inspirație pentru noi toți, dar Uniunea Europeană sprijină procesul de reconciliere a Afganistan. Cu toate acestea, rămâne extrem de important să se garanteze, să se extindă în baza progresului făcut de Afganistan în dreptul drepturilor omului și drepturilor femeilor, în special din 2001 încoace. Situația femeilor afgane în această societate adesea rămâne extrem de precară Uniunea Europeană ridică această chestiune direct în relația cu guvernul afgan ori de câte ori e cazul și precizează clar prin declarații publice poziția sa, de exemplu, în ce privește adăposturile pentru femei în uh, februarie anul curent, dar și uh, reconfirmă poziția în concluziile Consiliului în iulie și de asemenea în noiembrie. Accesul sporit la justiție, la servicii afectate de da, pentru femeile afectate de violența domestică e foarte importantă în asistența europeană, timp ce un progres general va depinde de reforme mai largi ale instituțiilor judecătorești din Afganistan. Uniunea Europeană se implică strâns în acest efort, sprijinind eforturile afgane în contextul procesului de la Kabul. În ce privește Pakistanul, promovarea drepturilor femeilor este o prioritate pentru Uniunea Europeană și statele membre care sunt uh, angajate împreună cu Pakistanul, dar progresul depinde de acțiunile întreprinse de guvernul acestei țări. Uniunea Europeană și țările membre pot exercita influență printr-un angajament și dialog cu autoritățile, sprijinind măsuri care se ocupă de drepturile umane ale femeilor uh, prin uh, insistând asupra accesului la justiție. Printre nenumăratele preocupări legate de drepturile omului în cazul femeilor, violența la adresa femeilor este între cele mai grave în Pakistan. Uniunea Europeană utilizează cu consecvență dialogul politic cu Pakistanul pentru a ridica chestiuni legate de drepturile femeilor. Un obiectiv îndelungat este să asigurăm implementarea eficace a Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Pakistanul fiind semnatar la acestei convenții. Pe termen scurt, Uniunea Europeană sprijină măsuri de asigurare a implementării legislației din Pakistan pentru a scoate în afară legii orice formă de violență împotriva femeilor și să asigure sprijin pentru victimele violențelor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule comisar Almeria. au fost uh, depuse șapte proiecte de rezoluție din partea tuturor grupurilor parlamentare. Dezbaterea este închisă și votul va avea loc imediat după următoarea dezbatere pe care o deschid